raportul domnului Telicca, o strategie în domeniul aviației pentru Europa. Domnul Telicca are cuvântul pentru 4 minute. Intervenție din sală fără microfon. Microfonul, vă rog. Acum funcționează. Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, doamnelor și domnilor, bună dimineața. În ultima perioadă, nu am avut multe șanse pentru a lăuda Uniunea Europeană pentru o realizare concretă și tangibilă și trebuie să vă mărturisesc că strategia aviației în Europa a fost un succes și asta grație Uniunii Europene. Închipuiți-vă în urmă cu 20 de ani care erau posibilitățile de transport uh, de a călători în spațiul aerian pentru cetățeni. Cred că în ziua de astăzi, că, îmi cer scuze, atunci uh, călătorile low cost erau greu de închipuit. De altfel, uh, aviația la momentul respectiv era un lux doar pentru câțiva aleși. Cerul unic european și liberalizarea reprezintă realizări pe care le-am atins la nivelul european. Acum, un transport aerian sporit nu înseamnă că nu există provocări. De altfel, aș putea să amintesc doar câteva, de pildă obiectivele de mediu. Cred că toată lumea e de acord că trebuie să continuăm cu reducerea emisiilor traficului aerian, concurență din partea țărilor terțe, digitalizarea. Deja în urmă cu un an, Comisia a venit cu inițiativa de a aborda aceste provocări și altele. De altfel, propusese începerea negocierilor cu partenerii noștri principali, revizuirea normelor care guvernează Agenția Europeană de Siguranță a Aviației și um, urmăreau de asemenea să lanseze potențialul de creștere revizuind normele. Am lucrat asupra tuturor um, acestor inițiative, așteptăm în continuare însă alte propuneri. Sectorul aviației presupune fără îndoială investiții considerabile într-un mediu în constantă schimbare. Dacă trebuie să fim eficienți, trebuie să avem o viziune clară atât pentru investițiile pe care le facem astăzi, cât și pentru investițiile pentru viitor, aș spune chiar pentru următorii 15 ani. Acesta este obiectivul acestui raport, și anume să încerce să vină cu alternative practice la acele elemente care astăzi nu funcționează, să vină cu propuneri pentru viitori. Mă tem că nu pot enumera toate aceste propuneri astăzi, dar dați-mi voie totuși să trec câteva în revistă. În primul rând, uh, plus valoarea tuturor mijloacelor de transport pentru a mobiliza investițiile și pentru a îmbunătăți rezistența în general a rețelei de transport în Europa, îmbunătățind în același timp conectivitatea. În acest fel, factorii de decizie pot lua deciziile importante fără a sumina coeziunea teritorială. În primul rând, um, um, autostrada cerului. În acest fel, zborurile europene pot uh, circula lin. A fost o altă dezbatere pe care am purtat-o cu colegii și am promis uh, că îi voi spune comisiei foarte clar, asta înseamnă că ne punem sigiliul european asupra unei părți a, spa- a spațiului aerian, spunând că aici uh, Uniunea Europeană trebuie să aibă prioritate în fața zborurilor naționale. Nu atacă aici suveranitatea națională, ci din potrivă e vorba pur și simplu de anumite obligații pe care ar trebui să le avem față de Uniunea Europeană. Trebuie să rezolvăm de asemenea problemele de concurență cu partenerii noștri, punând capăt concurenței neloiale. Aceasta va avea repercursiuni negative asupra clienților. Trebuie să oferim mijloacele necesare de protecție. Iată de ce uh, Partenerii europeni vor urmări îndeaproape negocierile asupra acordurilor aeriene. Intermodalitatea mi se pare un element foarte important pentru că adesea când vorbim despre mijloace de transport, îndeoseb despre aviație, considerăm ca fiind un sector diferit de celelalte mijloace de transport și în cele din urmă, doamnelor și domnilor, securitatea. Nu e nevoie să vă spun de ce e atât de important acum. Bineînțeles, trebuie să coordonăm mult mai bine serviciile de informații, trebuie să dispunem de asemenea de ultimele mm, uh, instrumente tehnice, dar trebuie să avem grijă de asemenea să nu impunem poveri și constrângeri excesive asupra pasagerilor putem crea un registru unde pasagerii să se uh, înregistreze pentru a trece fără probleme prin control de securitate odată ajungi la aeroport. Vom avea cu siguranță ocazia de a dezbate aceste elemente în amănunt astăzi. Vă mulțumesc. Acum, pentru Comisia pentru Ocupare, domnul Christensen. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Aș dori să le mulțumesc colegilor uh, din Comisia pentru Transport și, și tuturor raportorilor din umbră pentru că am uh, lucrat împreună pentru îmbunătățirea situației din aviație. Avem nevoie de reguli mai bune pentru că cele existente nu sunt destul de bune. Aceasta este valabil pentru, atât pentru antreprenori cât și pentru lucrători există um, o adevărată vânătoare după bilete cât mai ieftine, ceea ce face ca, de fapt, regulile să fie exploatate la maxim și chiar abuzate. Trebuie să creăm de aceea condiții corecte. Nu mai trebuie să existe niciun dubiu um, despre țara în care se plătesc uh, impozite și um, despre țara în care se poate bucura cineva de protecție socială. Cu adoptarea acestui raport, noi în Parlamentul European trebuie să fim uniți și trebuie să cerem împreună Comisiei să facă o propunere care să garanteze condiții de lucru bune și sigure. Este datoria noastră pentru viitorul aviației europene. Mulțumesc! Iar acum aș vrea să dau cuvântul în numele Comisiei, doamnei comisar Bulț. Good morning. Bună dimineața, domnule președinte, stimați membri. Vă mulțumesc pentru ocazia de a lua cuvântul în fața dumneavoastră astăzi și de a face schimb de păreri despre aviație. Salut acest raport din proprie inițiativă care face o prezentare cuprinzătoare a sectorului aviației. Mulțumesc domnilor Telicea și Christensen pentru eforturile lor și nu numai și celorlalte comisii implicate. Aviația este foarte importantă pentru economia și cetățenii noștri. Este vorba despre peste 2 milioane de locuri de muncă directe și o contribuție de 110 milioane de euro la economia europeană. Iar aviația europeană reprezintă 26% din piața mondială, iată de ce necesită întreaga noastră atenție. Este limpede că avem uh, de lucru la nivel național cât și la nivel uh, european. Și dați-mi voi acum să fac referire la cele menționate în raportul dumneavoastră. În primul rând, piața internă. Sunt întru totul de acord cu progresul accelerat în ceea ce privește dosarele blocul de dosare ale aviației. 5 miliarde de euro se pierd anual, fiindcă nu am înregistrat progres cu, în ceea ce privește cerul european unic. Sunt de acord cu cererea de definitivare a pieței unice pentru aviație. În acest sens, Comisia va lansa anul acesta un studiu de fezabilitate în ceea ce privește crearea unui spațiu aerian superior unic, să vedem cum ar putea aduce contribuții concrete eficientizării folosirii cerului. În ceea ce privește investițiile străine, salutăm interesul dumneavoastră și sprijinul dumneavoastră pentru acordurile cuprinzătoare de aviație. În conformitate cu angajamentele noastre, vă vom informa la, în ceea ce privește toate etapele negocierilor. În ceea ce privește competitivitatea sectorului aviației european, iau notă de accentul pus pe atragerea de investiții străine. Acest lucru merge mână în mână cu importanța de a avea o concurență loială. La ora actuală ne ocupăm de noi măsuri care au ca scopul promovarea sau salvgardarea conectivității regionale sau europene, așa cum s-a anunțat în strategia aviatică. Aceste măsuri uh, sunt așteptate în, la primăvară și vor include următoarele aspecte. În primul rând, noi orientări în ceea ce privește regulile de proprietate și de control pentru a clarifica lucrurile și aplicarea acestor reguli. Noi orientări în ceea ce privește obligațiile de serviciu public. O propunere de înlocuire a regulamentului 868 pe 2004 în ceea ce privește practici neloiale cu un instrument mai eficient. Obiectivul nostru este de a avea un instrument credibil care să ne permită să luăm măsuri eficient în momentul în care transportatorul operatorii aerieni sunt afectați de practicile discriminatorii din țări terțe. Și nu în ultimul rând, orientări pentru asigurarea serviciului continuu. În ceea ce privește standardele, vreau să vă spun câteva cuvinte despre siguranță. Mă bucur foarte mult că sprijiniți propunerea noastră în ceea ce privește revizuirea regulamentului de siguranță în aviație și uh, mai ales faptul că EASA ar trebui să aibă suficiente resurse și suficient personal. Aștept cu nerăbdare dialogul tripartit pe marginea acestui dosar care ar fi trebuit să înceapă luni și sper din tot sufletul că se va găsi o nouă dată fără întârziere. S-a făcut mult progres până acum și am toată încrederea că vom definitiva acest dosar sub președinția malteză. În ceea ce privește mediul înconjurător, după acordul um, important ICAO, acum încercăm să punem pe picioare această schemă. Dorim să avem o creștere nepoluantă pentru aviație și vom oferi asistență tehnică și uh, financiară pentru a se întâmpla acest lucru la nivel uh, global. Aviația este un, un uh, domeniu uh, global și toate țările trebuie să fie pe picior de egalitate. În propunerea sa din această lună, pro- Comisia propune sfera de aplicare geografică a sistemului de ETS pentru aviație, acoperind um, zborurile între aeroporturi în zona economică europeană, ceea ce asigură tratament echitabil pentru toate zborurile din Europa. În ceea ce privește chestiunile sociale, dați-mi voie să Mă refer la elementul de politică socială al raportului dumneavoastră, așa cum se spune în strategia noastră aviatică. Există subiecte complexe în ceea ce privește marea mobilitate. Noi am uh, publicat orientări în mai 2017 pentru a ajuta pe piloți și echipamentul uh, de aeronavă să aplice regimul pentru lucrătorii mobili. Iar Curtea de Justiție va oferi o interpretare a acestor chestiuni anul acesta, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, punctul de origine al personalului, al echipajului. Evaluăm și conceptul dacă acest concept de place of business, loc de desfășurare a afacerilor, este în continuare valabil. Și acesta face parte din procesul de revizuire a regulamentului privind aviația și uh, care trebuie să fie definitivat anul acesta. Noi dorim să consolidăm dialogul social în aviație. Dialogul, uh, Comisia pentru Dialog Sectorial oferă șanse partenerilor sociali din aviație și comisie de a analiza și de a rezolva mai bine provocările sociale în ceea ce privește aviația și în ceea ce privește siguranța. Aceleași standarde se aplică tuturor, indiferent de relația lor uh, de muncă. Siguranța este prioritatea noastră și EASA examinează uh, în continuare aspectele de siguranță ale modelelor de afaceri ce apar. Vom monitoriza în continuare evoluția de pe piață și vom lua acțiune acolo unde este nevoie. Dialogul social este esențial. Comisia joacă un rol activ și strâns cu partenerii sociali, statele membre și uh, în încercarea sa de a soluționa aceste probleme. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc. Din partea Comisiei Envi are cuvântul domnul Jani. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu Mă bucur că provocările cu care se confruntă sectorul aerian sunt uh, înfruntate în această strategie care se concentrează asupra drepturilor pasagerilor, strategie care include de altfel și obiective de mediu, care se aliniază la avizul ENVI. Conform acestui aviz, sectorul aviației poate juca un rol important în uh, reducerea emisiilor în acest sens trebuie să mizăm pe dezvoltarea noilor tehnologii și să investim în cercetare și dezvoltare. Aș dori să le mulțumesc acelora care și-au adus contribuția la redactarea vizului ENVI. În cele din urmă aș dori să amintesc rolul statelor membre. Aș dori să încurajez aceste state membre să ia măsuri pentru a pune în aplicare acordul privind cerul unic european și acordurile privind drepturile pasagerilor. Vă mulțumesc. Acum pentru Comisia IMCO Doamna von Boisut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În comisia IMCO, noi avem ca sarcină să protejăm pasagerii mai bine. La ora actuală, de multe ori, pasagerii nu știu care este regula când au probleme cu zborul, nu știu unde pot să se plângă, cine poate să-i uh, informeze și așa mai departe. În plus, noi considerăm că Cine, de exemplu, își rezervă online sau offline un bilet de avion trebuie să aibă aceeași, uh, aceleași drepturi. Nu se poate să inducem în eroare consumatorii prin uh, prețuri care, de fapt, deviază de la prețul real. Și s-a vorbit și de aspectele de siguranță și acestea trebuie considerate. Avem nevoie de noi tehnologii de control și de sancțiuni uh, proporționale pentru cei care nu respectă standardele ceea ce după aceea, bineînțeles, transformă și călătoria într-o perioadă mai sigură și mai scurtă. Sunt foarte dezamăgită însă că nu au fost preluate mai multe elemente din textul IMCO, pentru că mi s-au părut importante și cred că ar fi bine ca să avem o siguranță mai bună. Mulțumesc! Iar acum numele vorbitorilor din partea grupurilor va avea cuvântul din partea PPE doamna Clun, un minut și jumătate. Thank you, Chairman. Mulțumesc, doamnă președinte. Stimată doamnă comisar, vreau să-i mulțumesc domnului Telicica în numele membrilor PPE, Tran pentru cât de bine a lucrat, pentru că ne-a facilitat viziunea asupra acestui raport. Dacă ne uităm înapoi la ultimii 20-30 de ani și la beneficiile liberalizării în cerul, în spațiul aerian, ce a însemnat pentru locuri de muncă, pentru turism și conectarea oamenilor cetății, și orașelor a fost un plan foarte ambițios, uh, dar acum, desigur, există și uh, companii la low cost care pot conecta mult mai bine oamenii. Dar acum trebuie un nou val de ambiții și de aceea acordurile în domeniul aviației trebuie să facă progrese, așa cum se subliniază foarte clar și în raportul din partea comisiei noastre. Este important uh, siguranța în aviație, dar trebuie să ne uităm acum, de exemplu, ce facem și cu partea cealaltă a, continent, a um, globului Asia, Pacific și așa mai departe. Trebuie să încercăm uh, să folosim potențialul uh, la maxim al piețelor externe. Știm care sunt beneficiile um, sporurilor externe, de exemplu, dacă ne uităm la activitatea pe Maroc, s-a dublat, Balcani s-a dublat și la fel și cu Canada și cu SUA. Deci acordurile pe uh, aviație sunt uh, foarte importante, trebuie să ne uităm la situația actuală, avem probleme de congestie care vor fi din ce în ce mai uh, mari până în 2035, pentru că 2 milioane de zboruri vor fi în plus până atunci dacă capacitățile aeroporturilor rămân la fel. Și aceasta costă bani și costă și locuri de muncă. Avem uh, foarte multe ținte în domeniul mediu, avem multe dosare care nu au fost rezolvate, cerul unic european, regulamentul privire la drepturile pasagerilor. Stimată doamnă comisar, acesta este un moment în care avianția este într-adevăr un proiect de succes și poate să devină și să rămână unul dacă poate să facă față provocărilor cu care se confruntă astăzi. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Iar acum, pentru socialiști și democrați, are cuvântul doamna Ayala Sender. Două minute. Da, mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În primul rând, aș dori să-l felicit pe domnul Telicca, pe raportor, pentru deschiderea și răbdarea de care a dat dovadă negocierea unui raport care prevedea o strategie pentru viitor, un lucru foarte concret, bazându-se pe spațiul aerian superior, ca un vector înspre viitor. Însă, pe de altă parte, după cum a spus și dumnealui, trebuie să privim înapoi și trebuie să avem o abordare de ansamblu, întocmai într-un moment crucial de schimbări în sectorul aviației. Revenind așadar cu picioarele pe pământ, trebuie să luăm în calcul faptul că, într-adevăr, sectorul aerian a făcut uh, obiectul unei democratizări a călătoriei lor, însă au apărut noi probleme, de pildă capacitatea aeroporturilor. O parte din propunerile incluse în raport mi se par excelente. Am încercat să le propunem pentru a îmbunătăți capacitatea aeroporturilor și în acest fel să îmbunătățim coeziunea teritorială și să scoatem în evidență aeroporturile regionale, tocmai din ideea de a înainta în viitor înspre blocuri regionale care ar putea decongestiona traficul în Europa. De asemenea, este important și mulțumesc raportorului uh, pentru accentul pus pe dimensiunea socială. Și acolo cred că trebuia să facem un echilibru, pentru că e important să echilibrăm nevoile călătorilor cu drepturi pentru angajați, pentru că e nevoie de salarii decente pentru angajați, pentru ca și aceștia să poată călători. Iată, să nu uh, scutim așadar întreprinderile care activează în spațiul aerian superior de obligațiile lor sociale. De asemenea, trebuie să ne gândim la nevoia unei mai bune finanțări. Prin urmare, în viitorul CFM trebuie să punem accentul pe mecanismul conectarea Europei, să îmbunătățim finanțarea cât și EFSI. Iar în ceea ce privește normele internaționale, vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru lupta și energia dumneavoastră în fața OACI și cred că trebuie să facem acest lucru și în fața OIM pentru ca în acest fel să impunem cele mai înalte standarde de calitate în Europa și să impunem și restul lumii aceste standardele. În cele din urmă aș dori să punctez o posibilitate pe care o pun pe masă și anume să mergem înspre o reciclare a avioanelor în cadrul noii economii circulare pe care Uniunea Europeană a lansat-o ca idee cheie. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Acum pentru ECR două minute, doamna Foster. Well, thank you. Thank you. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc, doamnă comisar. În primul rând, Dați-mi voie să mulțumesc domnului raportor din suflet. A fost uh, excelentă cooperarea cu domnia sa. Mă bucur că am avut ocazia să o facem din nou. Privind acest raport, 99% uh, din, din raport este excelent și îl sprijinim cu totul. Dar a apărut o problemă gravă, fiindcă Comisia pentru Ocupare a primit uh, competențe exclusive în conformitate cu regula 54 privind agenda socială. Și acum textul spune că piloții profesioniști din Europa uh, sunt uh, uh, angajați pe contracte false, punând uh, în pericol uh, pasagerii. Ceea ce este, nu, nu există nicio dovadă pentru acest lucru și nici criteriile privind uh, home base nu și-au locul aici. Un uh, procent foarte mare al zborurilor europene uh, Uh, intră în cadrul legislației de aviație națională, unde există standarde de securitate foarte ridicate, iar piloții și echipajul trebuie să respecte limitele, limitele de zbor și uh, standardele EASA. Aceste afirmații, deci, sunt o provocare și nu se bazează pe nimic. Și mai rău, nu am reușit uh, să amendăm acest lucru prin, comisia, prin intermediul Comisiei pentru Ocupare. Am făcut referire deja la condiții bune de lucru, la formare ridicată de-a lungul raportului, prin intermediul raportului, pentru că cu toții ne dorim contracte bune de ocupare a forței de muncă. Iată de ce. Se transmite un mesaj greșit din partea acestei comisii, când se spune că nu este sigur pentru cetățenii europeni să zboare cu avioanele europene. Atunci de ce să mai facă? De ce să mai cumpere bilete de avion? Eu nu sunt gata, deci, să sprijin acest element prost gândit din raport, care, iată, a fost gândit, până, a fost inclus până la urmă și nu a putut fi schimbat. Dar încă o dată vreau să mulțumesc raportului. Știu că înțelege uh, domnia asta ce vreau să spun și sper că am transmis mesajul care trebuie. Trebuie să fim foarte atenți când permitem unor comisii parlamentare să aibă o greutate atât de mare și uh, o contribuție atât de mare în dosare atât de importante. Nu este corect ce s-a întâmplat. Aici este vorba despre Comisia de Transport și noi punem accentul pe transport. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Meisner. Mulțumesc, domnule președinte. Comisia făcuse deja o propunere foarte bună pentru strategia aviației în Europa și acum avem un raport foarte bun al lui Pavel Telicca, pentru care vreau să-i mulțumesc. Într-adevăr, avem din ce în ce mai mulți oameni pe pământ și, și aerul este din ce în ce mai plin, nu numai cu pasageri, ci și cu marfă care trebuie transportată. Mi se pare o idee bună că Pavel Telicca a spus că avem nevoie de o autostradă a cerului. Avem autostrăzi pe josele, deci avem autostrăzi pe mare, de ce să nu avem și în aer astfel de autostrăzi eh, pentru ca să facem loc pentru toată lumea. Apoi, trebuie să mai uh, încercăm să contabilizăm tot, pentru că nu e vorba numai de avioanele mari, e vorba de drone, e vorba de avioanele mici. Deci toate acestea trebuie reglementate și trebuie uh, și ele să se pună punctul pe ei. Uh, avem nevoie și de o competiție corectă între aeroporturi. De exemplu, uh, eu știu că Frankfurtul și-a pierdut deja rolul de hub, de aeroport de tranzit, a fost preluat de Istanbul acel rol și știu că există concurență foarte mare între companiile de linie și mi se pare câteodată că nu este corectă și că e nevoie de noi reguli. E nevoie de inovare, trebuie să fim mai ecologici. Eu aștept, în fine, de uh, mult primul avion care să meargă cu combustibil de alge. Există și alte noi tehnici despre care m-am uh, informat care ar putea face economii de combustibil. Dar pentru aceasta e nevoie de condiții de lucru corecte, pentru că aceasta ar garanta și o siguranță. Avem nevoie de drepturile pasagerilor mai bune și de un spațiu unic european în, uh, aviatic. Eu sper că această legislație care este blocată de 2 ani nu mi se pare normal să se zboare în zigzag, de exemplu, în loc să se zboare drept, cum se întâmplă de foarte multe ori, ar fi mult mai bine pentru mediu și noi trebuie tot să facem un efort pentru ca să ajungem acolo. Mulțumesc! Mulțumesc, doamnă Meissner, și acum un minut, doamna Conecina. Comisarco, vážené kolegyně a Mulțumesc, stimate dragi, stimate colege și colegi. Mă bucur foarte mult de acest raport și aș dori să-i mulțumesc raportorului că a cedat un pic uh, față de abordarea inițială și a inclus dimensiunea socială în uh, raportul său. Toate acestea s-au produs în urma presiunii exercitate de Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă, dar și pentru că colegul a înțeles care este legătura și cât de importantă este aceasta între condiții decente de muncă și calitatea serviciilor. Cred că este important că și alte comisii s-au pronunțat uh, și-au pronunțat un aviz asupra acestui raport, de pildă un raport în ceea ce privește Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, statele membre au venit cu modele de ocupare în acest sector, trebuie să ne aplicăm îndeosebi asupra celor contracte cu zero ore, care sunt nedrepte față de angajați. Eu sunt pentru aviația europeană, însă aceasta nu trebuie să se concretizeze pe spatele angajaților. Am reușit să includem toate aceste social, aspecte sociale importante. Acum, pentru verzi, are cuvântul domnul Dalunde. Mulțumesc, domnule președinte. Traficul aerian uh, este în creștere la ora actuală. Lucru bun în ceea ce privește sporirea mobilității, dar să ne, trebuie să ne dăm seama că emisiile provenind din aviați, aviație sunt și ele în creștere și poluează mediul înconjurător. Trebuie să crească sectorul, dar să reducem emisiile Așa avem o politică în acest sens pentru noi, pentru verzi. Este foarte important ca aviația, ca și alte forme de transport, să plătească costurile climatice și să-și reducă impactul asupra mediului înconjurător. Nici sistemul ETS, nici dezvoltările tehnologice și nici alte forme de investiții, cum ar fi abordările verzi, nu sunt de niciun ajutor. Trebuie să avem reguli de îmbunătățire a competitivității a alternativelor nepoluante, cum ar fi trenurile de mare viteză, rețelele de tren, trenurile de noapte și uh, combustibilii durabili pentru aviație. Este inacceptabil ca aviația să nu uh, suporte aceste costuri uh, nu ar trebui să, evită, să evite plata impozitelor și TVA-ului și faptul că atâtea companii sunt uh, subvenționate prin uh, banii contribuabililor nu este corect. Ieri am votat uh, privind reforma sistemului ETS se dorea un uh, preț uh, clar uh, în ceea ce privește impactul asupra climei din partea aviației. Dar, din păcate, rezultatul votului a fost o reformă deloc incisivă care nu ne va permite să atingem angajamentele de la Paris. de ce statele membre la nivel individual, trebuie să stabilească un preț corect în ceea ce privește impactul asupra mediului înconjurător cauzat de aviație. Iată de ce noi vom vota împotriva acestei strategii aviatice, care nu face decât să dorească un profit economic pe termen mediu și competitivitate, ne ținând cont de mediul înconjurător. Mulțumesc! Mulțumesc! Ea are acum cuvântul domnul Paxas, două minute jumătate. Gerbiamas pirmininke, aș manau că pranešimas gana pozitiv. Mulțumesc, domnule președinte. Acest raport este cu adevărat pozitiv. Eu înțeleg că strategia în domeniul aviației se referă la concurență, la siguranță și la cerul unic european. Înțeleg că este important să fie menționate aceste axe și înțeleg și propunerile raportorului Telicca, începând cu modelele de aviație și îmbunătățirea securității, toate acestea sunt necesare. Cred de asemenea și că politicile europene în domeniul transportului aerian ar trebui să fie uh, schimbate de la regulamente stricte în uh, domeniul concurenței pentru a putea crea un nivel mult mai bun de competiție la nivel internațional. Aeroporturile mici ar trebui să fie o prioritate și de aceea cer Comisiei să se concentreze pe acest lucru și să transmită măsuri financiare posibile pentru ca să țină în viață aceste aeroporturi mici, mai ales din periferie. Ca persoană care a avut uh, permis de pilot mai mult de 30 de ani, eu unele lucruri nu le înțeleg, domnule Telicica, așa cum nu înțeleg nici ceilalți colegi ai mei din aviație. Nu înțeleg, de exemplu, de ce trebuie să vorbim mereu de șomaj aici și de ce nu ne concentrăm pe, de exemplu, pe aviația sportivă, ce, deci de ce trebuie să cerințele față de organizațiile din domeniul aviației sunt uh, crescute fără niciun control, pentru că e vorba câteodată de organizații publice. De ce cerințele față de, de piloții de avioane de patru locuri, de exemplu, sau de două locuri, sunt la fel de stricte ca um, cerințele pentru piloții de Boeing. Nu înțeleg de ce inginerii, uh, producătorii care creează avioane sigure trebuie să muncească foarte mult și noi așteptăm ore întregi totuși la uh, controle de securitate la aeroport. Nu înțeleg de ce sunt atâtea întârzieri de asemenea. Și eu zic că în era tehnologiei nu am putea să, nu trebuie să mai depindem de condițiile meteorologice. Și nu înțeleg nici cum sunt protejate drepturile consumatorilor când, de exemplu, compania pe care au bilet e în grevă. Lipsesc aceste aspecte în raportul dumneavoastră. La noi, la pilot, se spune că trebuie să mergi înainte, că n-ai ce să faci. Mulțumesc. Trei minute și jumătate, doamna Arnutiu. Domnule președinte, am lucrat timp de peste 30 de ani pentru Air France și, din păcate, am putut să constat efectele nefaste ale concurenței exacerbate în sectorul aviației pentru că se dorește mult prea adesea să se reducă reglementările pentru ca sectorul să devină mai rentabil. Uniunea Europeană în acest fel a creat un cadru cu numeroase avantaje pentru companiile străine și companiile low cost, mult mai avantajos așadar pentru acestea decât pentru companiile naționale care astăzi plătesc uh, factura acestor economii. Operatorii istorici uh, și um, aeroporturile importante au văzut cum acum evoluția se petrece în afara Uniunii Europene. În ciuda succeselor comerciale, grupul Airbus, de pildă, a recurs la delocalizare și a scăzut bugetul pentru cercetare și dezvoltare și și-a scăzut uh, numărul de angajați. Contez de asemenea această tendință inadmisibilă spre protecționism, expresie pe care raportorul a introdus-o în text. Eu cred că logica inversă e cea inaccesibilă, inacceptabilă. Este totuși o logică care conduce de peste 40 de ani instituțiile europene și care transformă liberul schimb într-o dogmă în locul unei concurențe libere vedem totuși că a venit clipa pentru această concurență, inclusiv în sectorul aerian, care s-a confruntat în ultimii ani cu concurența neloială din partea companiilor din Golf. Domnule raportor, văd că împărtășiți viziunea mercantilistă a Comisiei și nu mă miră, pentru că dumneavoastră ați fost membru al acelei instituții. Cred însă, din punctul meu de vedere, că este cât se poate de corect ca autoritățile naționale să-și apere, să apere locurile de muncă naționale și întreprinderile. Dacă există persoane care consideră că adoptarea acestei poziții protectoare pentru sectorul nostru aerian e o atitudine populistă, eu bine, eu cred că e un compliment. Nu văd, nu doresc uh, ca numeroase companii naționale să dispară sau să treacă sub aripa companiilor străine pentru că autoritățile naționale nu sunt autorizate să le salveze. Nu cred uh, nici um, în apariția acestor nouă modele economice, contracte de zero ore, pay to fly și falsele contracte independente. În ceea ce privește aceste ultime puncte, nu pot decât să mă bucur în fața recomandărilor pe care le-a făcut Comisia pentru Ocuparea Forței de Muncă. Rămân totuși destul de circumspect în ceea ce privește dorința Comisiei de a le pune în aplicare, pentru că adesea aceasta nu dorește să sancționeze acele comportamente care totuși dăunează securității echipajelor și uh, clienților. Nici o companie low cost, cu toate acestea, nu se numără prin, uh, în clasamentul celor 10 companii um, cele mai um, uh, puternice. Voi urmări în continuare acest raport cu mare atenție. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am încheiat cu reprezentanții grupurilor politice. Urmează domnul Zarianopoulos un minut pentru grupul independent. Mulțumesc. Cerul unic, strategia Uniunii Europene de dezmembrare a serviciilor. Iată, dovada este Grecia. Am văzut ce s-a întâmplat cu aeroporturile grecești. personalul nici nu mai știe ce se întâmple cu drepturile și cu slujbele lor. Turismul depinde de aeroporturi. Iar acum, el a rămas la mâna unui mic grup. Se iscă monopolurile private. Iar drepturile suverane ale Greciei sunt restricționate în Marea Egee, în contextul în care pe mare sunt contestate de Turcia și în aer există tratatul de la Lozan. Trebuie să răspundem nevoilor cetățenilor și nu intereselor monopolurilor. Mulțumesc. de Domnul Van de Camp, mulțumesc. Domnule președinte, bună dimineața. În primul rând, aș dori să vă exprim mulțumirea, domnule raportor, pentru acest raport, pentru că mi se pare că el reflectă foarte bine ceea ce dorim acum în Europa în domeniul aviației. S-a mai spus deja de multe ori că este evident că e vorba de un domeniu care aduce cu sine multe provocări, dar în același timp e și un domeniu în care emanciparea e foarte rapidă. Foarte mulți cetățeni pot acum să meargă în uh, vacanțe. Putem să spunem multe despre acest lucru, dar e o formă de emancipare a societății. Vreau să vorbesc de patru teme în această dimineață. În primul rând, puterea inovatoare din această ramură. Comisia pentru Transport va vizita Toulouse și fabrica de avioane de Airbus pentru a vedea cum arată inovarea în uh, Europa. În al doilea rând, concurența. Domnule președinte, într-adevăr, concurența este acerbă în această ramură, care nu e întotdeauna și loială, mai ales în afara Uniunii Europene. Apoi, al treilea punct, domnule președinte, aspectele sociale. Și pe mine mă deranjează cum se comportă Comisia pentru Ocupare. Dacă ai codecizie la un raport de inițiativă din Comisia de Transport, nu se face un raport care este de două ori mai lung decât raportul Comisiei competente pe fond. Și în acest domeniu chiar nu trebuie să reglementăm tot, pentru că și, și în al patrulea rând piloții tineri trebuie să fie mai protejați. Mulțumesc! Iar acum, doamna de Monte, vă rog. Sì, grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Aviația reprezintă un element cheie al sistemului transporturilor aeriene și este indispensabil să, pentru ca să garantăm conectivitatea în interiorul și exteriorul Uniunii. În cadrul unei planificări strategice a sistemului aeroportuar european, eu cred că este fundamental să Punem accentul atât pe aeroporturile internaționale cât și pe cele regionale. Aceste din urmă contribuie foarte mult la crearea locurilor de muncă și la dezvoltarea turismului și favorizarea în același timp reglementarea traficului în uh, prin, la, principalele planuri europene în care, de exemplu, se pot uh, lega și domenii uh, și zone mai îndepărtate. Este foarte important de asemenea să uh, Ehm, ne gândim la susținerea publică necesară pentru aeroporturile mici, care sunt esențiale pentru zona respectivă și, în același timp, și ehm, permit un schimb mai bun, o conectivitate mai bună între statele membre. Trebuie să investim atât prin ajutoare de stat în ele, cât și prin mai, într-o funcționare mai eficientă. Traficul comercial nu trebuie lăsat deoparte și ele nu trebuie să intre în concurență pe aceste domenii cu alte aeroporturi. Mulțumesc foarte mult! Iar acum uh, un minut și jumătate, domnul Van Dalen. Er. Vă mulțumesc, domnule președinte. Raportorul a accentuat nevoia de inovare și nevoia de concurență, lucruri foarte importante. Există însă și alte probleme majore cu care se confruntă sectorul aviației în această bătălie pentru a ajunge la prețurile cele mai scăzute, piloții sunt cei care pierd. S-a ajuns în situația în care piloții trebuie să plătească ca să zboare, acel pay to fly. Este o problemă gravă atât pentru piloți cât și pentru consumatori. Un studiu realizat de London School of Economics de anul trecut a arătat că piloții se confruntă cu oboseală cronică, o problemă care nu este luată în serios de liniile aeriene. Pay to fly este o construcție ridicolă și arată o cultură a înclinației înspre risc. Nu înțeleg de ce nu s-a combătut chiar în instanță acest model. Se dorește chiar eliminarea modelului și mă bucur că raportorul a inclus acest punct în raport. Salut acest lucru. Și prin introducerea acelui amendament pot să sprijin acum raportul. Are cuvântul doamna Chilonen, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi pasageri, vreau să o întreb pe doamna comisar despre folosirea biocombustibililor, mai ales uh, de generația a doua în domeniul aviației cu scopul de a reduce emisiile. Primim informații în mod regulat cum că se dorește folosirea biocombustibililor, dar prețurile sunt de trei ori mai mari decât pentru combustibilul fosil. Și dacă vrem să atingem obiectivele acordului de la Paris, atunci toate acțiunile noastre, trebuie să facem tot ce ne stă în putință în domeniul maritim și aviatic. Și sper din tot sufletul că Comisia va face tot ce îi stă în putință pentru a ne ajuta să scăpăm de dependența de combustibili fosili. Mulțumesc! Mulțumesc! Doamna Deli, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult domnului raportor Telicica. Sectorul aerian este un sector în plină dezvoltare peste 5% creștere pe an. În ceea ce privește emisiile de dioxid de carbon, însă până în 2050 o să crească de șapte ori, pentru că numai acest sector în sine este responsabil de 3% din emisiile de dioxid de carbon la nivel mondial. Deci, în același timp, sectorul uh, aviației pune în pericol obiectivele de la COP21. Așadar, nu se poate rezolva problema fără o schimbare dramatică, tehnologică și trebuie să ne ocupăm și de problemele de mediu. Problema este însă și că acest sector este dereglementat. Avem o competiție inechitabilă, avem cu hub și companii din golf care intervin în piața noastră, avem o competiție injustă cu uh, feroviarul pentru că kerosenul nu este impozitat. Am evocat și problemele sociale cu întotdeauna locuri de muncă mai precare, pay to fly, contractele zero ore, echipaje prost plătite și în același timp uh, totuși ar trebui să fie evidentă legătura între securitate și, legătur- și protecție socială. Deci e un sector care necesită atenție. Partea de mediu dar și partea socială și partea tehnologică trebuie să fie îmbunătățite. Mulțumesc, mulțumesc, spune președintele, iar acum un minut, domnul Prust. Domnule președinte, doamnă comisar, Aviația și sectorul aeronauticii angajează sute de, milio- de mii uh, de persoane în Europa, dintre care 90 de mii în Franța. Comisia Europeană, când a prezentat în decembrie 2015 comunicarea sa pentru strategia aviației în Europa, a înțeles deja acest lucru. Dezbatem uh, astăzi o strategie care ia în calcul mize importante pentru a prezenta o strategie menită să consolideze acest sector pe scena internațională securitatea aeriană, prin uh, reforma uh, EASA, drepturilor pasagerilor. Toate sunt taxe prioritare care ar trebui să ghideze acțiunea Comisiei Europene și a statelor membre în sectorul aviației. Am să punctez asupra unei idei. Cum putem face ca regulile jocului să fie aceleași pentru toți? Rămâne încă mult de făcut în lupta împotriva practicilor neloiale. Trebuie să conștientizăm că e nevoie să apărăm companiile europene și aeroporturile noastre. De asemenea, doamnă comisar, vă rog să duceți la bun sfârșit reforma reglementării practicilor neloiale și cooperarea cu statele terțe. Combătând aceste practici comerciale neloiale, sectorul european aerian va regăsi perspective viitoare de creștere solide. Are cuvântul un minut doamna Anderson. Morning, everyone. Bună dimineața! Succesul uh, sectorului aviației este foarte important pentru Europa, pentru lucrători și pentru pasageri. Salut activitatea colegilor privind uh, strategia aviatică. S-au implicat uh, alături de comisie pentru un cadru orientat către viitor în ceea ce este regulamentul din acest sector, pe baza unei viziuni europene. Cerul unic european trebuie să devină o realitate fără granițe europene. Asta va fi în slujba noastră tuturor și eu voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mă asigura că Marea Britanie joacă un rol important va juca un rol important pe viitor în acest proiect. În ceea ce privește detaliile acest raport, noi deputații avem datoria de a promova reducerea poluării din acest sector și să trecem către alte forme de transport acolo unde se poate face acest lucru. Raportul poate ar fi putut face mai mult în acest sens, dar chiar și așa cred că trebuie să se bucure de sprijinul nostru. Salut faptul că um, vrem să protejăm drepturile lucrătorilor în acest sector și că vom vota în acest sens. Spre despre ce au spus ceilalți, eu cred că majoritatea sunt de acord în acest Parlament că este clar că sunt probleme cu angajarea precară în acest sector pentru echipaj, echipajul de cabină și de la sol și trebuie să rezolvăm aceste probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! un minut. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar. Sectorul aviației joacă un rol foarte important în crearea de locuri de muncă și inovare în Europa și strategia aceasta este justificată. Companiile aeriene europene, inclusând cele poloneze, aduc un venit important și se descurcă destul de bine pe sistemul global, au nevoie însă de o reglementare mai bună prin facilitarea acordurilor bilaterale mai ales. Sunt foarte bucuros că domnul Telicca a acordat uh, destulă atenție disponibilității transportului, unde există diferențe foarte mari între regiuni și între state membre. În ceea ce privește nivelul actual de accesibilitate, folosirea unor legături uh, ieftine care sunt aproape de casa fiecăruia e un lucru esențial, ceea ce poate fi facilitat prin asigurarea unei concurențe corecte pe piața aviației, incluzând aici uh, aviație low cost și investind în infrastructură. Toate inițiativele pentru viitorul aviației trebuie să aibă ca prioritate siguranța pasagerilor. Nu putem însă folosi acest argument în uh, conflicte dintre angajați și angajatori. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Iar acum domnul Huntis, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colegi și colegi. M-am înscris la cuvânt pentru a promova amendamentul 2 aliniatul 15. E vorba de vânzarea unor aeroporturi regionale profitabile din Grecia către compania germană Fraport. A fost un șantaj politic, a fost uh, un lucru care ni s-a impus cu forța în schimbul ajutoarelor pe care Grecia trebuia să le primească din partea Uniunii Europene. Lufthansa este acționarul principal al Fraport. Iar Fraport aparține în mare parte landului german Hessen Acum ar trebui să se acorde licențe pentru bunuri publice într-un stat membru uh, pentru o întreprindere care aparține unui alt stat membru. Ni s-au impus uh, condiții care constrâng angajații eleni. Când ar trebui Grecia să înțeleagă că nu trebuie să risipească patrimoniul public? Iată de ce cer să sprijiniți acest amendament 2 pentru ca acest uh, acord să fie anulat. Acum, pentru un minut, domnul Eichhout. Uh, Mulțumesc. În primul rând, uh, vreau să-i spun comisiei că întotdeauna spun că au abordări integrale pentru tot felul de provocări și de la DigiMove am primit rapoarte strategice privind viitorul transportului. Foarte frumos, dar în momentul când vine de a abordări sectoriale, această abordare integrală se pierde. Strategia aviatică reprezintă o abordare unilaterală care analizează doar uh, problemele de concurență neloială la nivel internațional și unele probleme din spațiul aerian european. Și din păcate domnul, nici domnul raportor nu a avut o abordare integrală necesară atât de tare acestui sector. Mă bucur că la nivel uh, de pilon social s-au îmbunătățit lucrurile în acest raport, dar în pilonul de mediu nu s-a întâmplat nimic, nici măcar nu se face referire la acordul de la Paris și toată lumea spune sus și tare cât de important este acordul de la Paris, iar acum când discutăm despre aviație, nici măcar nu se face referire la asta. Asta înseamnă că abordarea integrală nu există și când vine vorba de uh, abordări sectoriale, trebuie să știm foarte clar că este vorba despre uh, politici de mediu, sociale și economice. Acest raport însă nu face uh, suficiente lucruri. Mulțumesc, mulțumesc. Are acum cuvântul doamna López Bermejo, un minut. Președinte. Vă mulțumesc, domnule președinte. Aviația e, ca multe altele, un sector care a fost afectat de liberalizarea impusă de comisie, de comisie și de privatizările realizate de statele membre. Iar Spania este un exemplu elocvent. Privatizarea AENA va gestiona structurile aeriene gândindu-se la uh, obținerea de beneficii pe seama avantajelor pentru consumatori și pentru angajați. În urma acestor privatizări s-a deteriorat în mod evident uh, condițiile de lucru în acest sector. Între timp, serviciile aeriene au crescut cu 47% în ultimele decenii, însă ocuparea forței de muncă nu a crescut, iar contractele temporale și precare, inclusiv cel cu zero ore, au devenit un lucru obișnuit. Trebuie să întărim negocierile colective și să ascultăm ce spun sindicatele pentru a evita în acest fel ca schimbările în concesiunile aeroporturilor sau în bazele de, reș- de reședință ale mm, companiilor să se traducă, în tocmai ca acum, într-o denaturare a condițiilor de muncă. Haideți să evităm dumpingul social și să nu continuăm pe calea privatizărilor. Vă mulțumesc! Și eu vă mulțumesc! Am încheiat în acest fel lista vorbitorilor. Acum trecem la intervențiile spontane, catch the eye. Cinci persoane s-au înscris. Toate pot lua cuvântul. Domnul Kelly. Intervenție fără microfon. With airlines and aeroplanes and we've Salutăm uh, și mulțumim uh, tuturor uh, transportatorilor aerieni. Eu venind din Irlanda, vreau să mulțumesc uh, Erlingus pentru eficiența și comportamentul său extrem de bun. Uh, tot venind din Irlanda, sunt foarte conștient de negocierile Brexit care vor urma și uh, efectul pe care ar putea să-l aibă Brexitul asupra pieței unice și asupra economiei, mai ales în sectoare importante pentru noi. Iar și în, sectorul de transport marfar, mai ales uh, în acest context uh, uh, transportul marfar din sectorul aviației și maritim vor deveni din ce în ce mai importante. Sunt de acord că acordul de Paris trebuie să fie avut în vedere, cum a spus colegul Einhardt, și, și să vedem cum putem spori cererea, reducând emisiile în același timp. Mulțumesc. Doamna Grapini

Noua strategie pentru aviație trebuie să aibă ca scop să îmbunătățească industria și să o uh, promoveze, dar și turismul. Trebuie să combatem situațiile de monopol precum Fraport, unde 14 aeropoarte, porturi uh, regionale, de exemplu, au fost licențiate și trebuie să lupte împotriva unei concurențe uh, neloiale în care se vehiculează sume de dumping. Avem 85 de milioane susținere pe care uh, le-au primit uh, pentru iar Fraport poate în continuare să opereze pe uh, Frankfurt pentru zborurile din Balcani. Lufthansa este acționar la Fraport și acum Fraportul practic are un monopol în Grecia și noi am devenit un protectorat de turism. Nu mi se pare că este potrivită această licențiere pentru o, o societate de stat, nu cred că este corect să se întâmple așa ceva, pentru că este de fapt uh, o măsură în care merge împotriva drepturilor lucrătorilor și Fraport va deveni o întreprindere de monopol. Eu voi înainta un uh, amendament pentru retragerea celor 14 licii regionale către Fraport. Mulțumesc. Acum un minut, domnul Pimenta Lopez. Mulțumesc, domnule președinte. Aceasta este o, strategie cu care nu, nu suntem de acord. Care sunt obiectivele, de fapt? Promovarea oligopolului paneuropean al aviației, care va aduce și mai multă pierdere de, de suveranitate națională într-un sector foarte important pentru dezvoltarea statelor membre și uh, va aduce și la mai, mai multă exploatare a lucrătorilor uh, cu uh, salarii mai mici și precaritate mai mare a muncii. Aceasta este o strategie a multinaționalilor din sector, care a fost creată de ele pentru ele și privilegiarea, privilegierea uh, acordurilor europene cu țările emergente și uh, uh, și creșterea investițiilor publice într-o logică de privatizare a profiturilor nu slujește decât intereselor acestor multinaționale. Iar raportorul a trebuit să recunoască impactul pe care l-a avut liberalizarea asupra relațiilor de muncă, dar nu propune nicio măsură pentru a rezolva aceste probleme, ci din potrivă, răspunsul său este uh, și o mai uh, mare aprofundare a liberalizării sectorului. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am încheiat acum... Ce scuze spune? Domnul Caputo, ultima intervenție. Caputo, Mulțumesc, domnule președinte. Transportul aerian este piatra temelie a unor um, economii europene și trebuie să garantăm ceea ce scrie în tratate. Strategia nouă pentru aviația europeană trebuie mai ales să mențină standarde înalte calitative și de siguranță, pentru transportul pasagerilor și uh, la sol și în zbor și trebuie să se dea um, stimulente pentru investiții și pentru tehnologiile digitale. Spațiul aerian face parte din piața unică europeană și o utilizare ineficientă sau irațională, așa cum uh, se întâmplă prin practicile naționale divergente, prin proceduri operative sau taxe sau alte impozite, este doar o formă de a pedepsi cetățenii, de a crește costurile și timpul de zbor. Pe lângă aceasta se mai consumă și mai mult uh, carburant și eh, se dau, sunt mai multe emisii de dioxid de carbon. Deci e nevoie de o raționalizare și de reînnoire în acest sector și aceasta trebuie să plece de la instituțiile europene pentru ca să se obțină rezultate armonioase și pentru ca obiectivele prioritare să fie securitatea și accesibilitatea transportului. În continuare, vă mulțumesc. Mulțumesc. Iar acum, în numele Comisiei, are cuvântul doamna Bulț. Domnule președinte, stimați membri, foarte multe probleme, foarte multe întrebări, însă înainte de toate dați-mi voie să le mulțumesc raportorilor, domnul Telicca și domnul Christensen, pentru un raport aprofundat și pentru o discuție rodnică. Aș dori să vă răspund tuturora, însă nu am prea mult timp la dispoziție. Iată de ce am să încerc să mă concentrez doar asupra câtorva aspecte și sper că ulterior, prin întâlnirile în bilateral, vom putea aprofunda toate subiectele abordate astăzi. În primul rând, în ceea ce privește strategia noastră pentru mobilitate și pentru emisii, noi am uh, scos în evidență întotdeauna cât de importante sunt uh, energiile alternative pentru transport și trebuie să vă spun că la ora actuală biocombustibilii reprezintă singura alternativă pe care o vom sprijini pe deplin pentru aviație. Acum, în ceea ce privește caracterul multimodal, care practic se alinează, uh, merge în paralel cu același subiect, caracterul multimodal are un impact favorabil asupra calității aerului. Am creat coridoarele TNT pentru ca acestea să fie pe deplin multimodale. S-a estimat că multe din emisiile indirecte de dioxid de carbon din aeroporturi uh, sunt provocate de transportul de suprafață excesiv. Iată de ce este important să continuăm uh, cu dezvoltarea unui transport curat. Continuăm așadar uh, în vederea, acestui, în vederea atingerii acestui obiectiv. Transporturile uh, și aeroporturile regionale aduc uh, multe avantaje pentru comunitățile pe care le deservesc. În ultimii ani, aeroporturile regionale au început să aibă obiective comerciale, să află în concurență între ele pentru a atrage operatori de trafic aerian. Iată de ce finanțarea publică a aeroporturilor regionale poate distorsiona concurența între aeroporturile regionale. Iată, dați-mi voie aici să vă enumerez acele instrumente care trebuie folosite pentru a asigura un cadru de concurență loială între aeroporturile regionale. Noi uh, stabilim foarte clar în temeiul căror condiții se poate acorda finanțare publică. În ceea ce privește programele de preverificare și, um, și preautorizare, am uh, înțeles că doar un singur partener a introdus acest program de așa zis pre-check, de preverificare pentru pasageri. Pasagerii trebuie să se înregistreze într-un program care analizează nivelul de risc pe care îl reprezintă fiecare pasager. Trebuie să continuăm cu uh, analiza acestui program. Deja Statele Unite au un asemenea program de preverificare care grăbește și accelerează sosirea în Statele, Uniuni, în Statele Unite. Multe din uh, statele membre ale Uniunii Europene au fost consultate pentru introducerea unor inițiative asemănătoare. E nevoie însă de modificarea infrastructurii Uh, care este la ora actuală în uh, aeroporturile din Uniunea Europeană. De asemenea, se ia în calcul acordarea de finanțare din partea Uniunii Europene pentru implementarea acestor modele de preverificare. În ceea ce privește um, achitarea, plătirea pentru a zbura pay to fly, nu există nicio dovadă cum care avea un impact negativ asupra siguranței uh, aeriene Comisia va continua cu această inițiativă Pay to Fly îmi pare rău, nu mai am timp la dispoziție, dar vă stau la dispoziție în întâlnirile pe, în bilateral pentru discutarea altor întrebări. Vă mulțumesc pentru atenție și mă bucur că facem un efort împreună pentru a ne asigura că aviația rămâne o poveste de succes a Uniunii Europene. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Raportorul, domnul Telișca, două minute. Uh, thank you. Let me start. Mulțumesc. În primul rând vreau, în primul rând vreau să mulțumesc colegilor cu care am colaborat. Um, colaborarea cu dumneavoastră a fost uh, extrem de bună. În al doilea rând, uh, vreau să răspund uh, unor comentarii. Doamna Coneșca a spus că se bucură că am lăsat-o mai moale cu chestiunile sociale. Îmi pare rău. Uh, poate nu-și mai amintește de negocieri, fiindcă n-a venit niciodată. Altfel ar fi știut că aspectele sociale au fost prezente din capul locu- locului, dar dar momentul în care am primit un aviz de la Envi, la fel de lung ca strategia, am început să am probleme, fiindcă e foarte greu de integrat așa ceva. Deci trebuie să existe o disciplină. Mă bucur că uh, am reușit uh, să o mai reducem cu raportorul de la Inco, dar a fost întotdeauna au fost întotdeauna acolo aceste elemente. Apoi, în ceea ce privește uh, COP, uh, COP21 a fost important, bineînțeles, dar depinde cum vrei să structurezi strategia. Dacă strategia e prea lungă, nu va citi nimeni. Eu vreau o strategie cu instrumentele necesare care ne vor permite să atingem aceste uh, obiective. Indexul de conectivitate, de pildă, este un astfel de instrument. Cu acest instrument putem atinge rezultatele dorite. Doamnelor și domnilor, am și eu un vis. Visul meu este de a mă trezi într-o zi eh, și de a hotărâ cu familia sau fără să zbor undeva. Eh, o să pot să-mi iau biletul pe internet, dar integrat din satul meu la Praga și de la Praga la uh, acolo unde vreau să merg. Deci bilete integrate pentru mijloace de transport integrate și îmi doresc să uh, ajung la aer, aeroport în deplină siguranță, fără uh, probleme și voi zbura cu un avion cu emisii reduse și cu poluare fonică redusă, cu uh, echipaj bine odihnit și voi ajunge la destinație fără niciun fel de probleme. Aceasta este, poate să fie rezultatul acestei strategii și dacă votăm pentru acest document, facem un pas în direcția cea bună. Vă mulțumesc tuturor și sunt convins că alături de o comisie ambițioasă și activă, treptat vom reuși ca acest vis să devină realitate. Vă mulțumesc! Mulțumesc!